și care trebuie să primească mai multă atenție și aici uh, Parlamentul are un rol incredibil de jucat. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, uh, spune președintele. Am uh, primit o propunere de rezoluție. Mâine, la ora 11.30, va fi votată. Dezbaterea se suspendă. Am un scurt anunț privind uh, propunerea de numire în Comitetul Special uh, de Luptă împotriva crimei organizate, corupției și, uh, crimei, și spălării de bani. Termenul de depunere amendamente este mâine la prânz. Votul de asemenea va avea loc mâine. Trecem la următorul punct ordinea de zi, declarația Consiliului